președinte. Președintele, mulțumesc. Înainte de pauza de prânz, trebuie să fac o comunicare. Am primit o solicitare din partea grupului ALDE să-l numesc pe Vicenzo Iovine ca membru al Comisiei pentru Control Bugetar pentru a-l înlocui pe domnul Ughias. Domnul John Maria Ughias este membru al Comis Comisiei pentru Transport și Turism și îl înlocuiește pe domnul Iovine. Mm, există obiecții? Văd că nu. Deci, uh, solicitarea a fost aprobată. Zápis dnešního denního zasedání bude předložen parlamentu. Procesul verbal